transmis uh, erate legate de 5 texte adoptate de Parlament. Dacă în răstim de 24 de ore nu se emite o obiecție sau din partea 40 de membri, atunci aceste erate vor fi considerate a fi uh, adoptate. Aceste texte le găsiți pe pagina de internet uh, a, sex- a sesiunii plenare. După suspendarea Uh, activității Parlamentului în iulie, conform articolului 68 uh, uh, a regulamentului, împreună cu președintele Consiliului am semnat